colegilor de la Comisie și de la Consiliu. Înainte de toate, procesul verbal ale ședinței de ieri și textele aferente au fost transmise. Dacă nu aveți observații, putem uh, consemna că procesul verbal a fost aprobat. Și trecem mai departe primul punct de pernă de zi, și anume declarația din partea Consiliului, o prezentare din partea Consiliului Uniunii Europene în legătură cu proiectul general de buget pe anul 2018, uh, exercițiul financiar 2018. Vă reamintesc, domnilor și domnilor deputați, că pentru această discuție nu se prevede procedura de lor spontană la cuvânt, însă puteți uh, adresa întrebări prin procedura cartonașului albastru. Vom da cuvântul de îndată domnului Kivinen, domnului ministru Eston Kivinen din partea președinției Consiliului Uniunii Europene. Mr. President, honorable members. Domnule președinte, stimați eurodeputați, domnule comisar, doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine să prezint astăzi acestei mari instituții a democrației poziția Consiliului privind proiectul de buget al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, astfel cum a fost adoptat de statele membre pe 4 septembrie anul curent. Pentru a respecta timpul alocat discuției, voi fi foarte concis în observațiile mele și, astfel, în primul rând, în numele Consiliului, doresc să subliniez și să spun foarte clar că Consiliul aduce un, un proiect de buget care, atât în ceea ce privește angajamentele, cât și în ceea ce privește plățile, propune creșteri comparativ cu bugetul pe 2017 o creștere de 990 milioane euro, 0,6% comparat cu 2017 pentru creditele de angajament și respectiv o creștere de 9,9 miliarde euro sau 7,39% pentru creditele de plată. În al doilea rând, Consiliul acordă o mare uh, relevanță sta, uh, tării fiscale a Uniunii și a crescut margele de contingență pentru anul viitor. Avem nevoie ca bugetul Uniunii Europene să asigure flexibilitate și totodată avem nevoie și de previzibilitate. În acest context, Consiliul și președinția vor face eforturi pentru a ajunge la un rezultat bugetar care să ducă Uniunea mai departe. Consiliul dorește să sublinieze, să accentueze cheltuielile în domeniile care au cea mai mare valoare adăugată europeană și se bazează pe polit- prioritățile politice ale Uniunii, stimulând creșterea, locurile de muncă, consolidând securitatea și abordând problema migrației. Priorități care cred că sunt aceleași și pentru Parlament. Totodată și în conformitate cu procesul bugetar subliniat în tratat, Consiliul consideră că există spațiu pentru economii și redimensionări în cadrul propunerii inițiale a Comisiei, fără a periclita a executarea programelor europene. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, acestea fiind spuse, Vă rog să-mi permiteți să fac o rapidă trecere în revistă a proiectului de buget și a principiilor de bază. Susținerea creării de locuri de muncă reprezintă prioritatea principală. Pentru 2018, Consiliul dorește să susțină creșterea inteligentă și inclusivă cu 76,7 miliarde angajamente și 56 plăți o creștere cu 2,1% și 17,1% respectiv comparat cu nivelurile din 2017. În ceea ce privește subtitlul 1A, uh, competitivitate, locuri de muncă și creștere, Consiliul recunoaște importanța acestui domeniu politic ce arată bune rate de punere în aplicare. Doresc totodată să subliniez creșterea uh, la subtitlul 1A, comparativ cu bugetul uh, echivalent din 2017. Consiliul a hotărât să susțină propunerea Comisiei pentru programe cum ar fi COSME, Erasmus Plus și dezafectarea nucleară. Reținem totodată finanțarea în sectoarele uh, adiționale ale Orizont 2020 și inițiativele care protejează interesele financiare ale Uniunii, uh, pentru a ajuta recuperarea economică, finalizarea proiectelor și a um, programelor pilot și acțiunilor pregătitoare. De asemenea, Consiliul a acceptat nivelul de angajamente propus de Comisie pentru inițiative noi, cum ar fi uh, um, Wi-Fi pentru Uniunea Europeană, Corpul European de Solidaritate și Fondul European pentru Investiții Strategice, incluzând inclusiv o uh, sumă pentru extinderea acestuia. Însă, la unele buget, linii bugetare din cadrul subtitlului 1A, rata de creștere a fost ajustată în jos, mai ales datorită așteptărilor privind capacitatea de absorpție și uh, revizuirii domeniului de aplicare. Trecând mai departe la subtitlul 1b, politica de coeziune, instrumentul principal al Uniunii Europene pentru crearea de creștere și de locuri de muncă, Consiliul menține nivelul propus de comisie în ceea ce privește creditele de angajament, deși se sugerează anumite ajustări la nivelul plăților. Doamnelor și domnilor, a doua prioritate a Consiliului este să asigure o securitate la standarde ridicate și să financeze migrația și politicile externe asociate. Acestea fiind spuse, Trecând la titlul 3, Securitate și cetățenie, Consiliul acceptă propunerea Comisiei și continuă să ofere resurse pentru programele și agențiile ce lucrează cu migrația. De asemenea, Consiliul sprijină propunerea Comisiei de a mobiliza instrumentul de flexibilitate pentru a acoperi uh, nevoile prioritare de la acest titlu. La titlul 4, Europa Globală, se vede o reducere a angajamentelor comparativ cu 2017 datorită acceptării contribuției de 750 de milioane de euro din, de anul trecut din cadrul bugetului european pentru facilitatea pentru migrație din Turcia. Acum să trec la titlurile 2 și 5 și să spun câteva cuvinte și aici. La titlul 2, creștere durabilă, resurse naturale, Consiliul propune câteva, câteva ajustări, uh, în special în ceea ce privește pilonul întâi al politicii agricole comune, sprijinind revizuirea ascendentă a veniturilor atribuite agriculturii în uh, viitor. S-au identificat uh, economii suplimentare în cadrul parteneriatelor pentru pescuit durabil datorită uh, unei uh, subimplementări. În ceea ce privește titlul 5, administrație, după o analiză foarte atentă, Consiliul a stabilit bugetul instituțiilor relevante la un nivel pe care noi îl considerăm adecvat, dată fiind um, specificitatea acestora. Consiliul a realizat economii bine țintite și a crescut um, uh, valorile forfetare pentru salarii la majoritatea instituțiilor și birourilor. De asemenea, s-a adoptat o declarație privind eforturile de a ajunge la reducerea de cu 5% a personalului în perioada 2015-2017. Ex- mai sunt posibile îmbunătățiri pentru a atinge uh, obiectivul la nivelul tuturor instituțiilor. Consiliul consideră că nivelul personajului trebuie monitorizat constant pentru a ne asigura că aceste economii sunt consolidate. Domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, aș dori să închei reiterând următoarele idei moderarea creșterii cheltuielilor în bugetul 2018, comparativ cu anul anterior, în anumite domenii sugerate de Consiliu, v-au fost prezentate spre analiză după o examinare atentă de către Consiliu. Principiul de bază ale acestei prioritizări a fost, în primul rând, limitarea creșterii bugetare pentru unele programe pentru a crește flexibilitatea prin marje mai mari în cadrul plafoanelor CFM, căutând, în al doilea rând, să observ, uh, realizăm um, economii în sectorul administrativ, ținând totodată seama de programe și de rata uh, anterioară de executare. Apoi, nu s-au făcut reduceri uh, în liniile uh, finale pentru perioada 2013-2017 um, pentru a păstra um, rata constantă a plății facturilor ne, neachitate. De asemenea, nu s-au făcut reduceri în ceea ce privește ajutorul umanitar. Acestea fiind spuse, domnule președinte, uh, stimate domnule raportor, stimați eurodeputați, domnule comisar, doamnelor și domnilor, sunt foarte eh, conștient care sunt următorii pași în procesul bugetar. Intenționez să analizez ehm, poziția Parlamentului European eh, și sper că acesta va face o analiză corectă, așa cum a făcut și Consiliul. Vă mulțumesc că ați ascultat raționamentul poziției noastre și sper ca împreună să găsim un buget rezonabil și durabil pentru 2018 care să aducă beneficii maxime cetățenilor europeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. La parola adesso. Mulțumim, domnule Kivine. Chivine. Dăm cuvântul domnului Oettinger, vă rog, în numele Comisiei. Stimate domnule președinte, domnule ministru, domnilor și domnilor, reprezentanți ai președinției Consiliului, domnilor și domnilor deputați, domnilor și domnilor. Brexit, un normales Haushaltsjahr. Anul 2018 va rămâne un an bugetar obișnuit, pentru că acum câteva luni Comisia și-a făcut propunerea bugetară și acum suntem recunoscători pentru pozițiile constructive pe care le-am primit din partea Parlamentului și Consiliului. Și cred că diferențele existente în uh, tipul de abordare vis-a-vis -vis de un rezultat comun care să vină cât mai repede există. Nu există diferențe uh, spectaculoase în ce privește obiectivele pe care le urmărim, în ce privește creșterea economică, ocuparea forței de muncă, competitivitatea Europei care trebuie să fie stimulate. Există și fenomenul migrației care necesită o susținere financiară, iar securitatea internă și externă pentru cetățenii noștri de asemenea trebuie să fie garantate la nivel cât mai ridicat. Propunerea Comisiei în ce privește cheltuielile administrative, a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a uh, gestiona banii bine. Și uh, obiectivul este de a opera uh, o reducere de 5%. Iar dacă acum Consiliul dorește ca Uh, reducerile să fie suplimentate cu 1,5% uh, la cheltuieli, Asta ne creează unele probleme pentru că asta înseamnă că trebuie să operăm uh, reduceri de personal, iar reducerile de personal ar putea să împieteze asupra calității activității serviciilor noastre. Iar în ce privește programele comisiei, vreau să spun că în anul următor vom pleca de la ideea că programele de coeziune și uh, necesitatea de fonduri uh, va uh, trebui să fie acoperită la timp. Noi avem în clipa de față unele întârzieri în 2015 uh, nu am avut cofinanțări care să fi permis o dezvoltare a infrastructurii așa cum ar fi fost de dorit. Dar în anul viitor, când vom atinge viteza de croazieră, sper să putem să acoperim toate datorile și să nu mai existe în niciun fel uh, o uh, întârziere a plăților și în uh, momentul în care am gândit banii pentru necesarul anului viitor, am avut în vedere acest lucru. Există proiecte importante, uh, inclusiv, uh, de pildă, crearea Corpului de Solidaritate Europeană și alte programele vor trebui să fie finanțate și aceste proiecte și asta cu acordul Consiliului. Doresc să menționez de pe acum că în săptămânile următoare vom folosi întâlnirile în cadrul trilogului pentru ca proiectele noastre, mai ales în ce privește viitorul Europei, cercetarea, competitivitatea, eh, inovarea, să poată să avanseze în mod convingător sunt îngrijorat de faptul că mijloacele financiare au fost uh, reduse pentru proiectul Orizont 2020. Pentru că, de fapt, am propus cu ani în urmă ca 3% din PIB să fie investite în cercetare. Acum, Uh, nu mai dispunem decât de 2%. Deci cu cât am vorbit mai mult, cu atât ne-am îndepărtat practic de realizarea obiectivului. Iar cercetarea garantează competitivitatea noastră. Este nevoie de 150 de miliarde de investiții uh, anuale suplimentare. Să operăm acum reduceri, mi se pare că uh, înseamnă să ne deplasăm în direcția greșită. Trebuie să existe proiecte în domeniul cercetării uh, importante care să fie promovate. Iar după reducerile operate, trei din patru solicitări în ce privește tehnologia digitală vor trebui să fie refuzate. În felul acesta nu putem să facem față competiției cu Silicon Valley sau cu uh, descoperirile uh, pe care China le face. De asemenea, în ce privește uh, combaterea unor maladii, um, medicina personalizată necesită progrese. Um, eu am, uh, m-am ocupat de uh, tehnologia cuantică în fostul dosar pe care l-am uh, Uh, deținut și am avut inițiative FAR pe care le-am elaborat. Iar aici acum este vorba uh, de 130 uh, de milioane care inițial urmau să fie investite și urmează să operăm o reducere cu 23 de miliarde, în timp ce Facebook, Amazon și um, alte companii își suplimentează investițiile. Sigur că este nevoie să facem economii, pe alocuri este posibil să facem economii, dar uh, trebuie să ne gândim care sunt proiectele care trebuie să fie stimulate și care să nu se realizeze cu întârziere. Iar în ce privește, de pildă, facilitatea Connecting Europe, Galileo, uh, Copernic, uh, aici trebuie să ne menținem investițiile, pentru că ceea ce nu investim în anul 2018 ar trebui până la urmă să fie refinanțat în perioada 2020-2021. Noi uh, trebuie să nu întârziem realizarea acestor proiecte dacă vrem să concurăm cu americanii sau cu uh, Asia. De asemenea, trebuie să tratăm și provocările geopolitice. Securitatea, fenomenul migrației, să vedem dacă aici ar fi realist să operăm reduceri sau nu. Per total, dacă mă gândesc la următorul cadru financiar multianual, atunci anul 2018 uh, uh, ar permite să ajungem la un compromis. La o parte din uh, ședință am putea să renunțăm în octombrie și noiembrie pentru că ar trebui de fapt să urgentăm deciziile pe care le luăm pentru urme, uh, următoarea perioadă financiară. Deci, mă vă mulțumesc pentru activitatea excepțională pe care ați desfășurat-o și la nivelul președinției Consiliului și de către raportorul Parlamentului. Mulțumesc, îmi da acum cuvântul domnului secret Mureșan, timp de 3 minute. Vă rog frumos să aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule comisar Oettinger. Dragă domnule Marchivine, stimați colegi de la președinția estonă, bun venit aici la Parlamentul European. Intrăm într-o fază hotărătoare a procedurii de convenire a unui buget uh, pentru Uniunea Europeană în 2018. Primul semestru l-am petrecut pentru a conveni o serie de priorități politice și am muncit din greu pentru a ne asigura că siguranța, creșterea, siguranța cetățenilor trebuie să facă parte dintre prioritățile bugetare și politice ale Uniunii pentru anul viitor. Acestea sunt prioritățile corecte, pentru că asta așteaptă din partea Uniunii Europene cetățenii și asta cerem și noi. Și acum trebuie să ne și ținem de promisiunea pe care le-am făcut în primul semestru și pur și simplu nu suntem credibili dacă ne apucăm să spunem că ne dorim o Uniune Europeană novatoare și concomitent tăiem 491 de milioane de euro de la inovare și cercetare ne pierdem credibilitatea dacă spunem că ne dorim infrastructura în Europa și că o dorim îmbunătățirea ei, să avem uh, căi ferate, um, autostrăzi, o spărire a infrastructurii digitale și în același timp am tăiat 107 de milioane de la acest tip de proiecte de infrastructură și 99 de milioane de la proiectele mari de infrastructură, pentru că propunerile totale de reducere din partea Consiliului sunt de 1,7 miliarde de euro. E foarte mult și să vă spun clar, ceea ce propune Consiliul este un buget pentru Uniunea Europeană mai slabă, pentru că dacă reducem investițiile, acest lucru înseamnă că economia europeană va fi mai slabă pe viitor, iar domnul comisar a spus acest lucru citând exemple din domeniul digital și foarte convingătoare de altfel. Comisia Europeană a înțeles că în primul semestru al anului faptul că și creșterea și locurile de muncă și siguranța trebuie să fie prioritare pentru noi și atunci au închegat un buget foarte consistent. De aceea propun să alocăm toate sau majoritatea resurselor pe care le avem pentru cercetare, IMM-uri, proiecte de infrastructură și să le fim alături agricultorilor, mai ales celor tineri și să ne ținem de angajamentele noastre referitoare la fondurile structurale și de coeziune. Iar rata redusă de absorție în această perioadă de programare pentru fondurile de coeziune și structurale nu înseamnă că această rată de absorție va rămâne scăzută în următorii ani. Din potrivă, acest lucru înseamnă că proiectele se vor accera și că e nevoie de bani în anii următori și cel mai rău semnal pe care îl poate transmite Uniunea Europeană către IMM-uri către cetățeni este că nu e în stare să-și plătească facturile. De aceea fac apel la toate părțile implicate să se reunească în următoarele săptămâni pentru a înainta un proiect de buget convingător pentru Uniunea Europeană pentru anul 2018, un buget care să se întemeieze pe investiții, susținerea cercetării, inovării, IMM-uri, proiecte importante, să investim în proiectele majore care solicită finanțarea de la UE să nu uităm de vecinătatea, fie sudică, fie orientală, fie Balcanii Occidentali, să sporim nivelul de siguranță și să consolidăm agențiile europene existente și care permit creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Grație! Mulțumim și noi, domnule Mureșan, celălalt raportor, co-raportorul, domnul Ashworth, vă rog. Închelei trei minute. Trei minute. Uh, Mr. President. Domnule președinte, în aprilie anul acesta, această instituție a convenit asupra creșterii buget, bugetului uh, Parlamentului cu 3,2%, ținând seama de inflație. Mie mi s-a părut o propunere realistă și am recomandat să fie luată ca punct de reper și pentru celelalte instituții. Mă bucur așadar să raportez acum că majoritatea celorlalte instituții au acceptat această cifră și au venit cu propuneri similare. Spun asta cu bucurie. Aș menționa trei excepții. 1 supraveghetorul european pentru protecția datelor a fost însărcinat cu extinderea activităților sale care duce la cheltuieli anormale, ca să zic așa, în anul 2018. În al doilea rând, Curtea de Conturi Europene de asemenea a, o creștere semnificativă a volumului de lucru, care duce la o creștere mai mare. Și, în sfârșit, Curtea Europeană de Justiție solicită foarte argumentat creșterea fondurilor datorită creșterii costurilor de tra- ă, traducere și abordării unor chestiuni de securitate semnificative. Date fiind aceste costuri suplimentare, eu cred că Consiliul a mers prea departe cu anumite reduceri și eu aș recomanda acestei instituții să revină asupra acestor cifre. Însă, pentru a păstra sub control nivelul general de cheltuieli, trebuie să obținem mai multe economii. Pe de o parte, propun să uh, câștigăm în eficiență pentru a compensa aceste costuri. Și aici mă bucur să vă spun că Curtea de Conturi ne vine în întâmpinare. Dar, în al doilea rând, avem nevoie de disciplină bugetară și astfel o parte din fonduri vor trebui redistribuite. În acest sens, propun înghețarea bugetului Comitetului Regiunilor și Comitetului European, uh, Economic și Social European pentru anul 2018. Știu că Serviciul European de Acțiune Externă are costuri semnificativ mai mari, parțial datorită creșterii uh, numărului de personal uh, da, și parțial datorită programelor de comunicare strategică. Majoritatea acestor uh, fonduri ar trebui să fie absorbite de serviciu din bugetul actual, dar înțeleg că poate fi necesară o ajustare în sus atunci când avem cifrele exacte. Domnule președinte, rog această instituție să țină seama de faptul că, dacă sunteți de acord cu mine că această cifră de 3,2% stabilită pentru Parlament este o creștere rezonabilă și responsabilă, și am aplica-o și celorlalte secțiuni, atunci am avea de, face, de luat niște decizii dificile. Aștept uh, cu nerăbdare să discut aceste propuneri cu raportorii din umbră în săptămânile următoare și sper să mă sprijine. Mulțumesc! Ashworth, e... Mulțumesc, domnule Ashworth! Inițial trebuie să dăm cuvântul președintele Comisiei de Buget, domnul Artuis, numai că nu este în sală, motiv pentru care vom da cuvântul încă o dată domnului ministru în care va răspunde intervențiilor. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste observații atât de pătimașe și foarte bine argumentate. Dați-mi voie să comentez uh, în două vorbe. Domnule comisar, Dumneavoastră ați prezentat o pledoarie în favoarea cercetării, o pledoarie foarte convingătoare și vă asigur că la nivel de Consiliu există deschidere și o sensibilitate în legătură cu acest subiect așa încât vom transmite mesajul dumneavoastră colegilor din Consiliu și cu siguranță vom dezbate acest subiect uh, în procesul de uh, negociere și este o observație extraordinară și merită, așa cum a spus și dumneavoastră, să fie luată în calcul și să avem în vedere competitivitatea pe termen lung a Europei. Vă mulțumesc, domnule raportor, dragă Siegfried intervenția ta plină de pasiune referitoare la infrastructură, IMM-uri, agricultori a fost convingătoare, am reținut-o. Atâta lucru pot să-ți promit că le vom discuta mai departe împreună cu colegii din Consiliu și împreună cu tine și probabil cât de curând, în momentul în care vom trece la discutarea în amănunt a bugetului. Domnule Ashworth și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru observații foarte corecte am reținut și le vom prelua ca atare în observațiile pe care le vom înainta în momentul uh, prezentării costurilor administrative către Consiliu. E clar că ne așteptăm să începem un trialog, o discuție tripartită cât se poate de intensă. Dați-mi voie să trag câteva concluzii în încheierea dezbaterii de astăzi. În primul rând doresc să vă mulțumesc tuturor în numele Consiliului, în numele meu personal și în numele colegilor mei pentru opiniile exprimate aici și vă mulțumesc și pentru că le-ați prezentat de o manieră atât de convingătoare și onestă. Dezbaterea de astăzi, așa cum o văd eu, a arătat că ne dorim să atingem o țintă comună, să ajungem la cel mai bun buget cu putință pentru Uniunea Europeană și cetățenii săi și vă spuneam, respect faptul că poate Parlamentul European va avea, de ce nu, o abordare diferită în legătură cu propunerea de buget pentru 2018 și pot să vă spun foarte clar că Parlamentul va face tot ce este în putință și Consiliul, de fapt, va face tot ce este în putință să coopereze cu dumneavoastră. We know that we can count. Știm că putem să vizuim și pe Comisie și pe dumneavoastră domnule Oettinger, pentru a găsi o poziție comună și pentru a propune niște soluții de compromis uh, coerente și competente. Doresc și eu să le mulțumesc domnilor, domnilor și domnului Artoi, chiar dacă nu este de față, și domnilor uh, Mureșan și Ashworth, cei doi coraportori, pentru modul în care am interacționat până acum și pentru modul în care vom continua să conlucrăm. Europa întreagă are nevoie de un buget care să răspundă cerințelor și nevoilor cetățenilor, chiar dacă acest lucru este o țintă mobilă. Și um, sunt pe deplin conștient că prin devotamentul Parlamentului European și al Comisiei, precum și prin propria noastră implicare,